ieșit din grupul neînscrișilor și a intrat în grupul ECR începând cu data de 3 aprilie 2018. Domnul Jadovski a ieșit din grupul ECR începând cu 30 aprilie, este acum un deputat neînscris.